anunțe, începând cu 9 martie 2011. Procesul verbal al acestei întâlniri va fi prezentat la începutul viitoarei ședințe plenare pentru a fi adoptate. Rezoluțiile adoptate